Oh, good, good afternoon. Let us start. Bună ziua, haideți să începem audierea. Bun venit tuturor la cea de-a doua reuniune a Comisiei Tax 3 după pauza de vară. Astăzi o să discutăm dimensiunea statelor terțe în uh, lupta împotriva infracțiunilor uh, fiscale, evaziunii și evitării uh, fiscale și evitării plății de taxe. Vom avea două paneluri. Primul se va concentra pe riscurile din domeniul politicilor fiscale rezultate în urma Brexitului. O să discutăm despre modul în care Brexitul va putea afecta relațiile UE-Regatul Unit în domeniul uh, fiscal și a combaterii spălării de bani, ținând seama de uh, Um, situația Regatului Unit cu teritoriile sale de peste mări și teritoriile care depind de coroana britanică. Alături de noi este doamna Margaret um, Hodge, membra comun- uh, Parlamentului Britanic, fost ministru cunoaște foarte bine activitatea Parlamentului European în domeniul taxării și combaterii spălării de bani. Ne-am întâlnit de mai multe ori în ultimii ani, de exemplu, în contextul activității lor uh, Comisiei Pana și Tax. Ați uh, prezidat uh, o comisie parlamentară în Marea Britanie și activitatea dumneavoastră a fost uh, impresionantă, trebuie să recunosc acest lucru și sunt sigur că astăzi ne veți prezenta ultimele evoluții din Regatul Unit în acest uh, domeniu. Poate o să ne dați mai multe detalii privind registrul care divulgă adevărații proprietare a unor, uh, a unor companii. Doamna Tafriding va încheia primul uh, panel de la Eurodac. Dumneavoastră va prezenta modul în care relațiile UE-Regatul Unit vor fi afectate de Brexit. Aș dori să reiterez faptul că am invitat și reprezentanța ai Regatului Unit, în mod specific pe domnul Hammond, în calitate de uh, ministru de finanțe. Dumnealui din fericire, ne-a indicat că nu poate participa la această reuniune. Din nefericire, nu poate fi prezent la această reuniune și că nu poate fi înlocuit uh, de vreun alt ministru. L-am uh, invitat și pe Michel Barnier în calitate de reprezentant al grupului de lucru de la Comisie care se ocupă de Brexit, însă țin seama de acordul interinstituțional dintre Comisie și Parlament discuțiile purtate cu dumnealui vor avea loc, să sperăm, într-un alt format. Cred că fiecare vorbitor va avea la dispoziție 10 minute pentru prelegerile introductive. Văd că și coraportorul nostru, domnul Iepe Cofo, dorește să ia cuvântul. Îi dau cuvântul. Îmi pare rău, domnule președinte. Îmi cer scuze că vă întrerup, însă doream doar să vă spun că avertizorul um, de integritate în legătură cu cel mai mare scandal din, uh, din Europa, Danske Bank, este un cetățean britanic care a lucrat în uh, banca, la banca respectivă și cred că ar trebui să um, invităm uh, uh atât CEO-ul băncii la Parlamentul European, dar și Uh, acest avertizor de integritate care a divulgat acest scandal de până la do- de mil- sute de milioane de euro din Estonia. Este interesant faptul că știm acum cine este această persoană și ar trebui să o invităm la Parlamentul European. Îți mulțumesc foarte mult, Iepe. Este o observație pertinentă și cred că coordonatorii diferitelor grupuri politice vor reuși să ajungă la un acord în acest sens și așa cum am făcut și în uh, trecut, ne vom uh, de cazul uh, Danske Bank în una din audierile viitoare, poate și în prezența avertizorului de, inte- de integritate. Și dau acum cuvântul doamnei Margaret Hodge. Vă mulțumesc foarte mult Vă mulțumesc pentru că m-ați invitat în această dupămasă și sunt încânt, încântată că aveți această comisie de anchetă care este una oportună. Ce aș dori să precizez este că uh, fac parte din uh, Parlamentul uh, Britanic, din partea laburiștilor și nu fac parte din guvernul din umbră sunt o susținătoare înfocată a proiectului uh, european și îmi petrec timpul să mă asigur că mm, în urma Brexitului rămânem cât mai uh, apropiați de uh, Europa. Și uh, promovez, particip și la o campanie privind justeția uh, taxelor. M-am implicat în acest domeniu din întâmplare. Prezidam unul din comisiile speciale din Parlamentul European, o comisie care se ocupa de cheltuielile publice și când am început activitatea nu realizasem acest lucru, însă foarte repede am înțeles că eficiența autorităților fiscale de a colecta Uh, veniturile respective este un aspect cheie al unei bune guvernanțe când vine vorba de cheltuirea banilor publici. Deci aceste chestiuni, cum ar fi evitarea platei taxelor, care se întâmplă și în Regatul Unit, uh, aveau o, importanță crucială când vine vorba de buna cheltuială a banului public. Am descoperit Uh, comportamente groaznice, mai ales uh, din partea unor mari corporații și a unor indivizi uh, bogați și cred că oamenii niciodată nu au crezut că această chestiune îi afectează în mod direct. De ea se ocupau doar profesioniști. Aceștia se ascund în spatele unui jargon tehnic, în spatele unei expertize tehnică. Eu sunt profund convinsă de faptul că taxele ne privesc pe noi pe toți și că trebuie să, vor, să folosim un limbaj uh, înțeles de toată lumea. Este primul, prima precizare pe care doresc să o fac. A doua, am fost uh, eficient și o să mă refer la acest lucru în Regatul Unit când vine vorba de chestiuni fiscale și am fost eficienți creând o puternică coaliție care a înglobat difer- diferite familii politice și Uh, succesele noastre uh, recente au adus împreună oameni de la extremele uh, Partidului Conservator și acelui celui laburist. Este, indif- este foarte important ca, indiferent de poziția pe care cineva o are în spectrul politic, să împărtășească preocupările vis-a-vis -vis de mm, lucrurile teribile care se întâmplă în domeniul fiscal. Un alt lucru pe care aș dori să-l, uh, să-l spun. Am început să examinăm modul în care sunt colectate taxele și există un spectru, o gamă de la care pleacă de la o bună planificare fiscală, ajungând la evitarea platelor uh, taxelor, la evaziune fiscală, la spălare de bani și fracțiuni uh, financiare. Și pe pe măsură ce a trecut timpul, m-am ocupat mai mult de infracțiuni uh, uh, financiare și de activități de spălare a banilor. Nu sunt foarte mândră de ce se întâmplă în uh, Regatul Unit, unde, din păcate, mulți cleptocrați și persoane care sunt active în spălarea de bani pot să-și desfășoare activitatea pentru că există un cadru de reglementare lax care încurajează pe infractori să recurgă la Regatul Unit și suntem foarte secreți. Și mai există și o altă chestiune, în mod ironic, avem o reputație istorică de a fi de încredere când vine vorba de serviciile noastre financiare și folosim acest lucru ca un atun în contextul de astăzi. O să mă refer la ce am făcut din punctul de vedere al transparenței. Tocmai îmi dau seama că nu mai am foarte mult timp la dispoziție. Din punctul meu de vedere, transparența este un instrument puternic pentru a garanta justeția fiscală. Este un instrument uh, necesar, dar nu este suficient. Cine ce deține, cum curg uh, banii, aceste chestiuni nu pot fi înțelese în lipsa uh, transparenței și cred că un senator american a spus că lumina soarelui dezinfectează cel mai bine. Este o afirmație preluată și de David Cameron, cred. Am început să ne gândim la teritoriile de peste mări, de cele dependente de corona britanică, după revelațiile din scandalul uh, Panama. Uh, mai mult de jumătate din entitățile uh, din scandalul respectiv se regăseau în, în British Virgin Islands un, un singur teritoriu dependent de corana britanică. Deci, această dependență um, coroanei britanice a avut un rol foarte important în acest sistem global. Paradise Papers au confirmat acest lucru. Uh, uh avocații Appleby ne-am, da, am, ne-am dat seama că jumătate uh, din birourile firmei respective se aflau în paradisuri fiscale. 90% uh, din companiile multinaționale au o prezență într-un paradis fiscal britanic. Uh, Banca Mondială a examinat situația corupției pe o perioadă de 30% și a ajuns la concluzia că 70% din cazuri depind de o firmă fantomă um, care s-ar putea să fie prezentă și în Regatul Unit. Și impactul este unul care se resimte și în țările în, curt, în, în, curs, de dezvo- în curs de dezvoltare. Um, nu am foarte mult să vă dau prea multe detalii, dar OCDE a calculat că se pierde trei ori mai mult venituri de către țările în curs de dezvoltare decât veniturile pe care le obțin din uh, bugetele uh, pentru dezvoltare. Deci dacă am reușit să punem capăt acestui fenomen, am contribuit foarte mult la dezvoltarea acestor țări. În, în fine, evitarea plății taxelor, evaziunea fiscală, um, infracțiunile financiare sunt o mare, uh, o mare problemă în Regatul Unit. 4% uh, din PIB-ul uh, Regatului Unit uh, se pare că face obiectul spălării de bani. O mare parte vine din Rusia, un studiu recent de la Transparency International ajuns la concluzia că 68 de miliarde de uh, lire sterline a ajuns din Rusia prin paradisuri fiscale în Regatul Unit. Și este vorba de o sumă de șapte ori mai mare decât uh, fondurile legitime care au ajuns în Regatul Unit. O mare parte a proprietăților uh, imobiliare din Londra sunt în proprietatea unor societăți fantomă, deci este o problemă imensă ce cu care ne confruntăm și ce am decis să facem este să introducem transparență în teritoriile noastre de peste mări. <laughs> in our overseas territories. Uh, these are uh, absolutely key and central. Acest lucru aceste teritorii sunt deosebit de, import, uh, uh, deosebit de importante pentru sistemul financiar. Bermuda, insulele Cayman și așa mai departe au un impact disproporționat de mare față de mărimea lor și ne dorim ca toate să aibă registre deschise cu adevărații proprietari, astfel încât nu doar autoritățile fiscale, dar și oamenii de afaceri, societatea civilă, mass media să poată să vadă, să adreseze întrebări pentru a întreba cine sunt adevărații proprietari și um, care sunt adevăratele fluxuri uh, de fonduri. A fost o chestiune extrem de controversată. Guvernul nu și-a dorit acest lucru, mai ales în contextul uh, uh Brexitului, când se tem că ar supăra pe vreun potențial uh, partener uh, Uh, comercial, însă chiar dacă nu sunt convins că acești potențial partener comercial ar putea înlocui relațiile comerciale cu Uniunea Europeană. Și cum a reușit să ajungem la un consens? Am lucrat împreună cu un lider, un membru de vârf al uh, Partidului Conservator. Uh, am discutat cu electoratul conservatorilor, care am încercat să îl convingem să îi convingem de argumentele uh, morale și după ce s-a întâmplat la Salisbury am încercat să-i convingem că este important să înțelegem ce se întâmplă cu banii murdari din Rusia care ajung în Regatul Unit și până la urmă am avut uh, un câștig de cauză și acum trecem la teritoriile dependente de coroană care au uh, o altă structură juridică și au și ele un rol important în uh, ultimele scandaluri. În acest moment, împreună cu colegul meu, Andrew Mitchell, uh, conservatorul cu care conlucrasem, vizităm jurisdicțiile respective, încercăm să le convingem că și ele ar trebui să aibă registre deschise privind uh, uh proprietarii beneficiari și dacă nu vor accepta acest lucru, o să examinăm opțiunea Um, legiferării. Însă să sperăm că o să reușim să convingem și aceste dependențe ale coroanei. În ceea ce privește uh, contextul general fiscal, primul ministru în această dimineață a declarat că în lumea de după Brexit uh, Marea Britanie va putea mm, concura având un regim de taxe reduse. Cred că nu este o știre falsă, însă este o promisiune uh, falsă. Nu cred că se va întâmpla uh, acest lucru, din mai multe motive. În primul rând, Europa cred că se va asigura că, uh, că în orice acord negociat, dimensiunea fiscală va face parte din acordul respectiv și dacă ne dorim să continuăm relațiile comerciale cu Uniunea Europeană, practici fiscale uh, dăunătoare nu vor fi utile acestor relații. Și în al doilea rând, Marea Britanie pur și simplu nu cred că poate să aleagă această cale de a deveni un Singapore pe Tamisa. Uh, Orice procent de taxe reduse înseamnă o pierdere de 2,3 miliarde de lire sterline și presiunile asupra cheltuielor publice din Regatul Unit, așa cum se întâmplă în multe jurisdicții europene, sunt atât de mari încât nu putem renunța la veniturile respective. Mie mi se pare că este vorba mai mult de o amenințare decât de o realitate. Nu pot să înțeleg care sunt motivele, doamnei prim-ministru, de a recurge la această amenințare, însă mă îndoiesc că dumneei sau succesorii dumneei vor reuși să pună în aplicare această amenințare. Vă mulțumesc! For the insight and for the effort. Mulțumim pentru informații, pentru eforturile dumneavoastră din Regatul Unit. Pro- să sperăm că și prim-ministru sau prima ministră din Regatul Unit uh, este la curent cu ordinea noastră de zi. Să vedem și acum următoarea vorbitoare. All right, good afternoon everyone. And... Tor, uh, doamna Tor, Maria Reding, mulțumesc și vă mulțumesc în primul rând pentru invitație. Eu vin din partea rețelei europene uh, pentru datorie și dezvoltare. Suntem o coaliție de organizații de dezvoltare din întreaga Europa și uh, ne ocupăm foarte mult de evaziunea și eludarea fiscală din motivele menționate de antevorbitoarea mea, și anume că dezvoltarea uh, are uh, un efect dacă se colectează taxele în țările dezvoltate. Deci asta este o parte centrală în a reuși să obținem uh, realizarea obiectivelor de dezvoltare uh, durabilă, de exemplu, dar uh, problemele uh, din, și, și problemele din țările în curs de dezvoltare au impact uh, în țările dezvoltate și când acolo nu se colectează taxele. Deci toate sunt împletite. În primul rând, vă mulțumesc pentru munca foarte importantă uh, pe care o faceți aici. Este absolut esențial să avem o reacție puternică la, confruntați cu aceste scandaluri internaționale de neplata taxelor. Eu vă voi vorbi despre impactul Brexitului asupra relațiile și uh, asupra problemelor legate de taxe, evaziune și celudare fiscală. Sunt două probleme centrale în ce privește colectarea taxelor. În primul rând, secretul financiar, se pot ascunde bani uh, de autoritățile fiscale și vedem asta când uh, persoane fizice vor să facă evaziune fiscală, vor să încalce legea și să nu-și plătească impozitele și taxele. O a Doua problemă, paradisurile fiscale pentru corporații. Deci țări care îngăduie corporațiilor multinaționale să-și mute profiturile făcute într-o țară în jurisdicția lor, în paradisul lor fiscal și să plătească un impozit infim. Asta înseamnă că toate celelalte țări în care operează aceste multinaționale pierd sume foarte mari de bani din uh, necolectarea taxelor și sunt uh, e vorba și teritorii de peste mări, dar cel mai uh, direct impact al Brexitului în acest context se face simțit chiar în Regatul Unit, pentru că Regatul Unit uh, uh, este uh, subiect al legislației Uniunii Europene. Acum, nu știu ce acord va rezulta în urma negocierilor, dar Vedem uh, că aici se va face uh, simțită schimbarea cea mai directă. Mai sunt și schimbări indirecte, dar mă voi referi ulterior la ele. Dar în ce privește secretul financiar, în primul rând, o legislație foarte importantă în Uniunea Europeană, directiva împotriva spălării banilor și unul din uh, lucrurile care s-a hotărât după Panama Papers a fost să se stabilească niște registre publice, beneficiari și companii, cine sunt proprietarii companiilor. Acum, în legătură cu Brexitul, vă pot spune aici că Regatul Unit a luat înaintea tuturor. Și aici nu cred că trebuie să ne temem că uh, la o zi după Brexit va apărea o problemă cu Regatul Unit în ce privește registrele publice ale uh, beneficiarilor, ale realilor uh, proprietari companiilor. Da, s-a făcut Sigur, și doamna Hoge a făcut o treabă foarte bună și face în continuare în Regatul Unit și îi mulțumim. Deci ca să știe exact cine este proprietarul companiilor care operează în Uniunea Europeană. Și senzația e bună că vom reuși să facem treabă bună. În ce privește uh, încrederea. Acum, dacă vom afla cine e proprietar al companiilor, e dificil, va fi dificil să se utilizeze o companie ca să se ascundă banii și atunci ne temem că companiile se vor muta în trusturi. Am văzut uh, și cu Panama Papers, uh, era, a apărut uh, fenomenul mega trusturilor pentru că au atâtea miliarde și miliarde de euro. Acum nu vreau să vă dau sfaturi, dar mi-e teamă că se face evitare fiscală Uh, spunându-se că, da, poate că trusturile sunt uh, instrumentul viitorului și uh, directiva împotriva spălării banilor. Eu nu spuneam de, nimic de registre publice, dar acolo se spunea că trebuie înregistrat proprietarii trusturilor și că oricine care are un interes legitim poate și trebuie să aibă acces la acea informație. Și după Brexit va fi foarte important ca Regatul Unit să-și respecte angajamentul asumat cu ocazia directivei împotriva spălării de bani. Uh, fie că sunt, mai sunt membri UE, fie că nu, e important pentru că trusturile sunt uh, ceva, vedem asta în țările de common law, uh, inclusiv, deci de drept britanic, vedem că sunt foarte multe trusturi, inclusiv Regatul Unit. Și deci aș fi foarte atent în legătură cu aspectul acesta al sectorului financiar. Iar în ce privește evitarea plății taxelor de către corporații, uh, Uh, probabil că în Uniunea Europeană vedem că cel mai uh, bun instrument sunt uh, regulile împotriva ajutoarelor de stat. Vedem că comis, Comisia a inițiat acțiuni împotriva unui număr de state membre pentru că au oferit niște contracte extraordinare corporațiilor multinaționale și practic se poate spune că au acordat ajutor de stat ilegal. Am văzut asta și cu McDonald's recent Sigur, nu e nici ăsta un instrument perfect, că dacă vrei să colectezi taxe de la multinaționale, trebuie să-ți utilizezi legislația fiscală, nu legislația în domeniul ajutorilor de stat. Totuși, e cel mai bun instrument de care dispunem pentru moment și e o problemă că dacă Regatul Unit nu mai își respectă angajamentul de a respecta regulile Uniunii Europene în ce privește ajutoarele de stat, asta înseamnă că nu mai putem dispune nici măcar de acel instrument. Deci, și acest aspect uh, e bine să ne atragă atenția. Dacă când e vorba de impozitarea uh, corporațiilor multinaționale, vreau să mai spun și că toți avem nevoie de legislație bună pe care nu o avem. Uh, avem legislație învechită cu sistemul de transfer al prețurilor și legislația noastră este pe linie cu cea OCDE în această privință. Uh, regulile acelea privitoare la eroziunea bazei și transferul profitului, faptul, practic asta înseamnă că corporațiile nu-și plătesc taxele până la urmă, dar sistemul OCDE cu transferul uh, prețurilor e o problemă, reprezintă o problemă generală. Deci nu e neapărat vorba dacă ești membru al UE sau nu, ci doar faptul că avem nevoie de legislație mai bună contează până la urmă. Dacă Uniunea Europeană uh, va uh, impune acea bază de impozitare comună consolidată pentru corporații, s-ar schimba foaia, pentru că uh, am putea avea un sistem modern care să și funcționeze și deci atunci când se va face acest pas înainte pentru impozitarea corporațiilor multinaționale, va fi foarte important dacă Regatul Unit uh, sau orice altă țară e sau nu membră UE, dar până atunci nu va fi așa o mare diferență. Și, bun, poate nu vă va conveni ce vă spun, dar vreau să spun că lucrurile pot fi privite și din celălalt punct de vedere. Nu, sunt, nu susțin deloc Brexitul, dar sunt lucruri și posibilități care apar atunci când Regatul Unit nu va mai fi stat membru al Uniunii Europene. De exemplu, regula numărul 1 cu uh, lista, neagră, lista neagră a paradisurilor uh, din Uniunea Europeană, că nu se pune pe lista neagră un stat membru, iar dacă Regatul Unit nu mai este stat membru, atunci va fi mai dificil, poate, pentru Regatul Unit să fie paradis fiscal, uh, comparând situația cu cea actuală. Hai să fim cinstiți, pentru că actualmente avem în Uniunea Europeană niște paradisuri fiscale foarte mari și agresive, la fel și teritoriile de peste mări. Uh, și, și dependențele, dacă e adevărat că, Uniunea, că Regatul Unit și-a produs, și-a, mă scuzați, protejat aceste teritorii și n-au putut fi puse pe lista neagră, după ce Regatul Unit va mai fi membru, atunci noi vom putea face presiuni și să le includem pe lista neagră. Și e important de știut în legătură cu lista neagră de, de, din Panama Papers că natura acestor paradisuri fiscale se schimbă cumva. Paradisurile fiscale din Uniunea Europeană anterior erau Uh, duceau banii în uh, mici state, insule, unde uh, acolo se pierdeau și acum se, face, se găsește o soluție nu offshore, ci onshore, adică banii, de exemplu, nu mai ies din, să luăm, țările de jos. Și punându-se pe lista neagră toate paradisurile fiscale din afara Uniunii Europene, dar dacă nu se pune pe lista neagră niciun stat membru UE, atunci, până la urmă, poate că problema se transferă din afara granițelor noastre în interiorul lor. Deci faptul că putem pune pe lista neagră țările care nu sunt în Uniunea Europeană nu rezolvă neapărat problema. Și ce ar mai putea face UE după Brexit e să uh, revizuiască legislația în ce privește uh, trusturile. Putem cere mai multă transparență, să vedem și acolo cine sunt proprietarii. Știm că UE, uh, Regatul Unit a fost unul din principalii factori care au făcut să nu obținem o decizie de acest gen. Și mai putem face ceva și foarte important, să introducem uh, raportare publică pentru fiecare țară în parte, să spunem că dacă ești o corporație internațională și vrei să faci afaceri în Uniunea Europeană, atunci noi vrem cifrele de la vârf, unde desfășori activitățile comerciale și unde îți plătești impozitele. Există o negociere uh, în europeană în legătură cu asta și e foarte important să obținem un rezultat care să poată fi utilizat pentru a se uh, stopa fenomenul acesta de evitare a plății taxelor, spunând exact, dând vina și uh, știindu-se clar care sunt corporațiile care nu-și plătesc taxele și Uniunea Europeană trebuie să ia decizii importante în legătură cu transparenta și în legătură cu reglarea sistemului nostru fiscal. Trebuie să facem pași înainte, dar trebuie să Uh, fie însoțit aceste acțiuni de soluții și la nivel global. Fie că Regatul Unit este în UE sau nu, nu ăsta trebuie să fie factorul hotărător. Până la urmă, trebuie, vom avea nevoie de un acord global ca să rezolvăm problema evaziunii și eludării fiscale odată pentru totdeauna. Și cu asta vă mulțumesc pentru atenție. Thank you very much, Mr. Mulțumim, doamnă. Da, e clar, spune președintele, că în ambele intervenții transparența a fost uh, principiul cheie care a fost menționat și când e să vedem uh, ultima revizuire a directivei împotriva spălării banilor, bun, depinde de punctul de vedere al uh, proprietății și accesibilității a registrului, depinde dacă vedem lucrurile ca, vă rog, fac comparație cu paharul pe jumătate plin sau pe jumătate gol, dar până la urmă Parlamentul a reușit uh, să obțină accesibilitatea de plină a uh, registrului uh, proprietarului real pentru companii și când e vorba de trusturi, e vorba doar, au acces doar cei care pot demonstra un interes legitim, dar sigur că uh, Regatul Unit uh, sperăm că va respecta în continuare aceste uh, reguli și după Brexit. Acum uh, începem discuțiile. Să vedem cine dintre membrii Parlamentului European dorește să intervină. Fiecare membru va avea 5 minute la dispoziție, deci un minut pentru întrebare și 4 minute pentru răspuns din partea invitatelor. Și vom începe cu co-raportorul nostru, Iepe Cofot. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc uh, celor celor, celor două invitate. Foarte interesant ce ne-au spus. Spun, domnule Torbe, că uh, da, într-adevăr, de mai multe ori am avut state membre care puteau fi considerate ca fiind paradisuri fiscale. Deci o problemă internă care trebuie rezolvată intern. O întrebare pentru Margaret. Brexitul sigur că înseamnă uh, pierderea completă de influență a Regatului Unit în Uniunea Europeană, în Consiliul de Ministri mai ales, și sigur că va avea o consecință și asupra listei uh, europene uh, de paradisuri fiscale, mai ales teritoriile dependente de coroană, de peste mări. Oare uh, Guvernul Regatului Unit are vreo soluție credibilă care să uh, Eh, să asigure că Regatul Unii, teritoriile și dependențele sale nu vor fi puse pe lista aceasta după Brexit. Și în al doilea rând, credeți că există o dorință de a coopera cu uh, cele 27 de state membre care mai rămân eh, pentru a uh, um, Bun, am vorbit de registre publice, de proprietate, proprietare altă, rezolvăm toate problemele astea și să eliminăm și lacunele din tratatele fiscale bilaterale. Bun, mă opresc aici, vă mulțumesc. I have to keep... Da, doamna Hodge, repet că nu pot să vorbesc în numele guvernului britanic, însă cred că unul din modurile în care dumneavoastră puteți susține echitatea, politici de echitate globală fiscală, uh, reprezintă această amenințare a punerii pe lista neagră. Și am fost uh, dezamăgită când am văzut că guvernul uh, britanic a reușit să scoată de pe lista neagră multe din teritoriile noastre de peste mări și să le mențină pe lista gri. Asta s-a întâmplat acum câțiva ani. Și aștept multe de la influența dumneavoastră Uh, și efectul acesta al listei negre ca să descurajați acest tip de comportamente. În al doilea rând, acum a trecut această lege în Marea Britanie, uh, asta însemnând că teritoriile de peste mări trebuie să aibă registre publice ale proprietarilor reali și uh, bun, să fim Uh, preciși că dacă a trecut legea nu înseamnă că va fi și pusă în practică. Bun, raportarea de la țară în parte a trecut în 2015, dar încă nu a, deci este deja lege din 2015, dar încă nu a fost pusă în aplicare în Regatul Deci trebuie să monitorizăm îndeaproape modul în care uh, guvernul britanic uh, sau ce face cu teritoriile de peste de peste mări, că nu le convine deloc legislația asta și cum va pune guvernul în aplicare, dar dacă și când și dacă și dacă va pune asta în aplicare, atunci situația va fi mai uh, dificilă pentru ele și vor putea fi puse pe lista neagră. Acum dependențele coroanei, domeniile coroanei. Iată, ne vom deplasa la, pe insula Jersey înaintea Crăciunului și vrem să îi convingem că avem argumente bune, că ei nu pot rămâne în afara familiei britanice, e vorba de valori comune, e vorba de uh, combaterea infracțiunilor la nivel global, precritarea uh, securității naționale prin spălarea de bani, nu, putem să, nu pot să rămână pe din afară, dar suntem încrezători că putem introduce un amendament sau la o lege corespunzătoare în Parlamentul nostru ca domeniile coroane să fie aduse în jurisdicția noastră. Bun. Ă, dacă Marea Britanie ar putea ajunge pe lista neagră, acum pentru uh, practici fiscale, pentru practici fiscale la ora actuală, acum nu mi-aduc aminte numele precis, e vorba de... Da, Patent Box, așa mine. regimul fiscal cel mai favorabil, asta a fost una din principalele probleme și sunt convinsă că presiunile Uniunii Europene în ce privește disponibilitatea de a încheia acorduri eh, comerciale cu eh, Regatul Unit va fi, sper, suficientă ca să ne asigurăm că nu sunt utilizate practici neloiale în domeniul eh, fiscal. Eu sunt, <laughs> în fine, semi-optimistă, semi-pesimistă, dar doar vă spun aici că consider că dacă puteți face presiuni, uh, va fi importantă și nevoia Regatului Unit de a avea în continuare comerț liber cu o piață așa de importantă ca Uniunea Europeană și sper că atunci uh, vom putea evita asemenea practici. Și uh, până la urmă, dacă pot să dau exemplu Starbucks vorbind despre adoptarea uh, standardelor cele mai scăzute, oare pot să continui? În fine, noi ne-am uh, scăzut taxa uh, pentru, pe, pentru corporații și am scăzut-o foarte mult și am avut experiență foarte negativă cu Starbucks. Cred că a fost vorba de Starbucks Uniunea Europeană și a spus uh, șeful uh, companiei că va reloca compania în Marea Britanie și a zis foarte bine, dar spuneți-mi, vă rog, câți oameni veți aduce câte locuri de muncă noi veți crea în Marea Britanie și cât, 100 sau 50 sau, haideți, spune și până la urmă a fost vorba de 8 persoane, 8 locuri de muncă suplimentare. Deci este pur și simplu o structură artificială financiară menită să transfere profitul către Regatul Unit. Deci nu era vorba de uh, crearea de noi locuri de muncă. Deci, până la urmă, pe termen lung, Regatul Unit trebuie să aducă creștere și locuri de muncă în economia reală și venituri suficiente pentru serviciile publice. Deci, mecanismele astea artificiale pot, pot părea atractive, dar de fapt nu sunt de ajutor pentru Marea Britanie și sper că totuși să, a, cei mai inteligenți măcar să perceapă lucrurile astea. Mulțumesc! Werner Langen. And... Din partea grupului PPE, Werner Langen și după aceea continuăm. Vielen Dank! Vă mulțumesc! Eu sunt uh, admirator al curajului de care dați dovadă să spuneți că lucrurile nu sunt uh, mulțumitoare în Regatul Unit, și că regatul uh, conservator uh, a adoptat niște măsuri. Am lista grupului Codul de Conduită din 20 iunie 2018. Aici se regăsesc toate măsurile fiscale dăunătoare. Mi-am uh, notat, tocmai mi-am notat șase măsuri fiscale dăunătoare din Gibraltar, Um, din perioada primului ministru Tony Blair din 97 uh, până în 2007 și de atunci nu s-a schimbat nimic. Apoi insulele din Canalul Mânecii, alte șase măsuri dăunătoare și, și alte cinci în aceeași direcție. Și de 20 de ani nu se întâmplă nimic în Marea Britanie și mă întreb ce a făcut Comisia Europeană. A dormit timp de 20 de ani. Mă întreb de asemenea ce a făcut, ce au făcut guvernele britanice, indiferent de uh, culoarea lor uh, uh, politică. Și Marea Britanie este singurul stat din Uniunea Europeană care uh, pe, promovează o politică agresivă fis, uh, fiscală în calitate de unul din cei mai mari, cele mai mari state din Uniunea, din Uniunea Europeană. Mi-aduc aminte de o vizită pe care am făcut-o uh, la Londra, unde am discutat cu reprezentanții autorităților fiscale. Am întrebat ce se întâmplă cu dependențele coroanei, teritoriile de peste mări. Cine îi controlează cineva? Răspunsul a fost nu. Gibraltarul este o parte a, a Marii Britanie, a Marii Britanie și nu s-a întâmplat nimic de asemenea nici cu insulele din Canalul Mânecii și dacă cineva prezent în această sală crede că Uniunea Europeană va putea încheia un acord de liber schimb cu Regatul Unit în condițiile în care Regatul Unit va uh, apăsa pe pedala de accelerație din punctul de vedere al concurenței fiscale, se înșală. Tocmai de aceea aș dori să vă întreb pe dumneavoastră. Cine mai are puterea politică în acest moment în Regatul Unit, cu tot haosul legat de Brexit, să răspundă în mod uh, consecvent la mm, această problemă? Eu nu am venit aici să dau uh, explicații pentru comportamentul guvernului britanic, însă nu suntem singuri. Atunci când noi făceam uh, anchetele noastre, sandwich olandez, Luxemburgul, Irlanda, eh, unele dintre teritoriile care aparțin Danemarcei chiar, Aruba, care aparține țărilor de jos, eh, insulele Feroe, Groenlanda, Noua Caledonie, Franța. Eh, este o problemă europeană. Eu voi încerca să fac tot ceea ce pot pentru a rezolva problemei Regatului Unit, însă însă și dumneavoastră trebuie să vă Is it okay for you? Yeah. <laughs> okay, I think it's okay. okay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 Uh, este o problemă uh, extrem de importantă. Merg de aici direct la OCDE. Uh, trebuie să continuăm și cu proiectul BEPS, însă lucrurile nu se opresc aici. Și în ceea ce privește dependențele coroanei, începem să acționăm. Trebuie să, separ, să separăm lucrurile. Există o structură constituțională diferită, am uh, reușit să acționăm uh, în uh, ceea ce privește dependențele coroanei, însă cu cât închizi mai mult plasa, cu atât mai dificil există paradisele, paradisurile fiscale, fie că sunt în Europa sau în altă parte. Eu sper că teritoriile noastre îndepărtate. Dacă închidem această lacună, această lacună care permite paradisurile fiscale, pot, pot, putem să uh, înregistrăm progrese considerabile. Trebuie să închidem uh, lațul uh, pentru a uh, le, nu le da niciun fel de cale de scăpare. Intervenție fără microfon. Da, reproșul nu era adresat dumneavoastră personal, însă astăzi discutăm despre uh, Brexit, nu despre țările de jos. Cunoaștem toate aceste cazuri. Am vizitat 8 state din Uniunea Europeană, am vizitat Delaware din Statele Unite ale Americii, cunoaștem toate aceste cazuri, însă astăzi pe ordinea de zi se află Brexitul și pe mine a fost uh, foarte dezamăgitor să văd modul în care concurența fiscală neloială este abordată de regatul britanic în relațiile pe care le are cu teritoriile de peste mari și cu dependențele coroanei. Răspunsul meu ar fi să vă folosiți puterea, să utilizați acordurile comerciale și în alt fel pentru a uh, avea mai multă influență. Mulțumesc. Eh, din partea grupului SCD, Ramon Haureghi. O concluzie care mie mi se pare evidentă din intervențiile dumneavoastră este că Brexitul ne va da oportunități și bătăi de cap în ceea ce privește relația cu Regatul Unit, pentru că putem să tratăm Regatul Unit după cum tratăm și alte state din afara Uniunii, care nu sunt jurisdicții care cooperează în materie fiscală, dar în același timp îngrijorări pentru că se deschid anumite așteptări de uh, uh, practici neloiale. După ce Uh, va ieși Regatul Unit. Uh, după, până la sfârșitul 2020, capitolul fiscal va fi extrem de important. Aceasta este prima mea concluzie. Însă am două întrebări pentru dumneavoastră. În acest cadru, care este efectul post-Brexit al taxei pe valoare adăugată, TVA? În ceea ce privește colaborarea în domeniul fiscal cu al TVA, și a doua întrebare, ce se uh, spune în Regatul Unit în legătură cu impozitul asupra tehnologiilor și anume de uh, a impozita acele companii care nu sunt localizate într-un stat membru în ceea, ce privește uh, veniturile și profiturile. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări. Sunt perfect de acord cu amenințările și oportunitățile. Pentru mine este acest uh, regim favorabil uh, inovațiilor uh, care a dus schimbări în pentru a nu fi put, pentru a nu fi putut fi exploatată ca o măsură de evitare a impozitelor. Eh, există o fraudă masivă cu TVA, 12,6 miliarde de lire sterline pe an. Este o problemă majoră eh, care ține de evitarea taxelor la nivel corporatist și va fi un coșmar dacă nu ajungem la un acord în legătură cu cine este responsabil pentru colectarea TVA și, da, și cui cine este eligibil. Avem un sistem uh, clar acum și uh, sfatul meu, dacă m-ar asculta cineva în Regatul Unit, ar fi să rămânem cât de aproape de uh, aranjamentul actual. Uh, de asemenea, avem diverse rate ale TVA. Uh, există multe uh, foarte multă propagandă și aici. Vor exista presiuni majore pentru a acorda avantaje industriei prin scăderea ratei TVA, însă finanțele publice sunt atât de dezastroase încât ideea că a, se po- poate folosi a, acest instrument la nivel larg mi se pare una fantezistă. A doua întrebare, nu mai țin minte exact, da, taxa digitală. Este un domeniu foarte interesant în care în sfârșit începem să ne trezim uh, și să ne dăm seama de uh, evaziunea, evitarea plății obligațiunilor de către companiile digitale. Există proiecte în Statele Unite Comisia Economică pentru, Europeană pentru Afaceri Economice care sugerează o asemenea taxă și trebuie să ne gândim și noi dacă trecem la o taxă bazată pe uh, venit. OCDE nu a ajuns la o concluzie finală și mi-ar plăcea foarte mult să se acționeze la nivel european pentru că este o piață suficient de mare unde dacă s-ar acționa ar fi foarte dificil ca aceste entități globale digitale să evite plata impozitelor după cum o fac acum. Apple cred că uh, și-a mutat sediul în Jersey și plătește mai puțin de 1% pe profituri uh, din profituri impozit. Deci este un domeniu foarte interesant. Mă bucur uh, că este un domeniu în legătură cu care regatul, guvernul Regatului Unit a început deja să se gândească și mă bucur că și America lui Trump uh, lucrează pe asemenea proiecte și cooperează. Nu știm dacă ce se va întâmpla post-Brexit, doar prin cooperare globală vom putea să acționăm la acest nivel. Însă ideea de a opera în jurisdicții naționale este ridicol. Aceste companii operează la, funcționează la nivel global. Nu este Google Franța, Google Spania. Este doar vorba de compania Google la nivel global care evită plata impozitelor. Vă mulțumesc. Eh, din partea ALDE, Maite, mulțumesc. În primul rând, eh, felicitări pentru amândoi, este foarte, am, amândouă dintre dumneavoastră, este foarte util ceea ce ne spuneți, în special în ceea ce privește necesitatea de a îmbunătăți utilizarea listei gri. În al doilea rând, dacă nu am înțeles greșit, când vorbeați despre modelul Singapore și incoerența invocării modelului Singapore atunci când există cheltuieli publice, uh, Ehm, consolidate istoric, ehm, totuși minciunile funcționează foarte bine când eh, se eh, transmite pe rețelele sociale. Eh, oamenii cred o croază de bazaconii și asemenea idei magice pot să duc la o, ducă la o serie de probleme în uh, aceste negocieri care trebuie să fie văzute și ca o oportunitate în perioada de post-Brexit. Și o întrebare aș dori să vă adresez uh, ambelor, care se referă la Panama Papers. Ne-ați uh, spus multe lucruri foarte utile în legătură cu analiza transparenței și examinarea ce se întâmplă în această industrie a eludării, evaziunii, a ascunderii profiturilor și capitalelor, capitalurilor. Dumneavoastră ați exploatat uh, toate resursele Panama Papers sau sunt lucruri pe care încă, sugestii pe care ați dori să ni le faceți? pentru că este foarte important pentru noi toți, pentru interesele comune pe care le avem în această provocare mondială, să adunăm recomandări în legătură cu lucruri pe care poate încă nu am ținut cont. Doamna Reding? Dacă uh, a mai rămas ceva. Uh, când am examinat diversele scandaluri legate de uh, aceste scandal, scandaluri fiscale, uh, este că lucrurile evoluează foarte rapid. Din LuxLeaks, Offshore Leaks, Panama Papers, Paradise Papers, toate aceste informații tot vin și vedem că structurile se schimbă foarte rapid. Un avantaj al raportării pe țară e că am putea vedea lucrurile în timp real, uh, în timp ce uh, rezolvăm ultima problemă uh, pe care o aveam și mutarea Apple în Jersey este o altă problemă. Nu au nevoie de Bermuda sau de Bahamas, se pot face toate aceste lucruri în interiorul Uniunii și este o problemă foarte importantă. Având transparență reală, în loc să tot așteptăm uh, scurgeri de date, am putea rezolva mult mai multe uh, lucruri și uh, soluția acordurilor BEPS Până la urmă, regulile sunt foarte neclare. Este mai mult un principiu decât o legislație. Și câteodată durează ani de zile pentru să obții informații, pentru că uh, este foarte greu să utilizezi aceste principii. OCDE a spus că nu trebuie să avem uh, regimuri fiscale uh, favorabile inovațiilor. Ar trebui să susținem cercetarea și dezvoltarea prin uh, subvenții directe, nu prin regimuri fiscale. După aceste regimuri fiscale favorabile, din ce în ce mai multe state din Europa, au început să introducă asemenea sisteme. Peste jumătate din statele europene au introdus acest sistem de patent boxes, regimuri fiscale favorabile. Și până la urmă, din ce în ce mai multe state devin puțin paradisuri fiscale și e, problema nu dispare, ci se deplasează într-o parte în alta. Și acest lucru face parte, într-adevăr, din problemă. Eu pentru că am tratat uh, aceste probleme, am spus că transparența este un instrument, voi menționa alte instrumente, simplitatea sistemelor fiscale, pentru că de fiecare dată când introduci un nou factor de complexitate, acest lucru devine o oportunitate pentru evita, evitarea uh, plății obligațiunilor. autoritățile fiscale nu sunt suficient de agresive. Din nou, Uniunea Europeană acționează foarte bine în acest sens. Cred că uh, ar trebui să uh, mergem și împotriva consilierilor, pentru că aceste mari companii nu găsesc singure uh, aceste lacune din lege. Dacă consilierii ar putea să devină culpabil și răspunzător pentru consilierea pe care o oferă, ar fi foarte bine. În uh, Uniunea Europeană uh, cheltuim foarte mulți bani uh, în investiții și de ce acordăm contracte publice companiilor care după aceea um, folosesc practici foarte agresive de evitare a plății contribuțiilor uh, garantate, uh, datorate. Uh, ar fi doar câteva dintre ideile pe care le-am putea folosi în acest domeniu. Vă mulțumesc. Doamna Scott Cato din partea verzilor. Mulțumesc, Peter. Aș avea o perspectivă pu- puțin diferită și să mă întreb dacă nu cumva ideea Brexitului ar fi fost ca uh, evitarea fiscală să fie mai ușoară. Uh, dacă ne uităm la Jacob Rees-Mogg și la alți uh, par- partizani ai Brexitului, nu, știu, nu cred că sunteți suficient de îngrijorați în legătură cu ceea ce se va întâmpla după Brexit, pentru că s-au făcut declarații care poate sunt doar male, însă uh, până la, s-ar putea să ajungem la un Brexit orb în care Regatul Unit uh, să nu dețină prea multe detalii și nu cred că lucrurile se pot schimba foarte repede ulterior. Ce v-aș întreba pentru că aș uh, sublinia faptul că Parlamentul a scris în rezoluția sa că trebuie să avem standarde stricte și că să nu uh, ne dăm acordul pentru uh, acordul de uh, ieșire decât dacă există uh, respectarea unor principii de bază. Și au fost făcute declarații în acest sens în orientările de negociere ale lui Barnier. Nu credeți că și Parlamentul ar trebui să facă tot ceea ce ne stă în putere pentru a uh, evita ca uh, partizanii unui Brexit dur să aibă câștig de cauză. Este un uh, gând nou pentru mine și dacă dumneavoastră știți cum o să ajungem cu Brexitul, eu încă nu am nici cea mai vagă idee și sper că vom ști până în martie 2019 eu știu că multe se întâmplă și în ceasul al 11-lea. Michel Barnier a discutat despre o uh, clauză pentru bună guvernanță și mi se pare foarte important acest lucru. Aș îndemna Parlamentul să facă acest lucru. Domnul Barnier a discutat și de nivelul uh, nivelului de uh, taxe uh, pe profit, uh, impozit pe profit la nivelul întreprinderilor. Uh, însă trebuie să aveți în vedere acest lucru în momentul negocierii pentru a nu exista un cel mai mic numitor comun ar fi foarte important. Exemplul uh, regimului fiscal favorabil uh, este un exemplu perfect în care uh, cel mai mic numitor comun nu este în beneficiul nimănui. În Parlamentul nostru am dorit să uh, examinăm dacă impozitele reprezintă o, un aspect bun în ceea ce privește concurența. Însă ar fi interesant să vedem dacă uh, acest lucru este adevărat, pentru că instinctul meu este că nu. Deci că se face abuz de aceste măsuri nu este un, uh, o modalitate bună de a asigura concurența între jurisdicții. Even the IMF... Într-adevăr, literatura de specialitate și femeiul sugerează că competiția pentru a atrage investitori uh, nu funcționează în acest sens. Doamna Molly Scott Cato, discutăm despre oameni uh, bogați și nu despre al, uh, altfel de persoane. Da, există acest risc de a te muta dintr-o jurisdicție în altă jurisdicție pentru a evita uh, plata contribuțiilor fiscale. În ceea ce privește Brexitul, este vorba de o chestiune multilaterală despre, se referă la credința în faptul că statele națiuni independente, chiar dacă sunt independente, trebuie să coopereze, să facă parte dintr-un sistem global. Și dintr-un anumit punct de vedere, în domeniul uh, fiscalității, asistăm la o deteriorare a acestei abordări multilaterale. Brexitul este un exemplu. Ce mă deranjează și mai mult este că nu văd să se formeze o coaliție a unor țări care ar dori, ar dori să coopereze. Nu există o coaliție a neparadisurilor fiscale. Există Uniunea Europeană, OCDE-ul, care poartă negocieri în secret și să obțină o legislație astfel care încearcă să acopere anumite lacune. Tocmai de aceea suntem în această situație, pentru că nu există o coaliție peste tot în Uniunea Europeană care să cuprindă și toate statele din OCDE. În OCDE. Am cerut în ultimii ani o coaliție globală pentru a pune capăt veludării fiscale. Așa cum am reușit să negociem un uh, acord uh, climatic global, ne dorim un acord uh, global și pentru evitarea uh, și pentru a combate ludarea fiscală. Uniunea Europeană a spus nu, a spus că dorește să continue negocierile în OCD și este ceva care mă tulbură. De ce nu este posibil să avem o asemenea coaliție globală? Pentru că dacă ar exista o asemenea coaliție globală, am putea schimba um, agenda globală. Altfel, uh, rămânem podmoliți. Este, până la urmă, un eșec al multilateralismului. Mulțumesc. Din partea GUE are cuvântul Matt Carthy. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să revin la Brexit și am două întrebări, dacă o să aveți timp să mi răspundeți. Margaret, ai menționat un telefon pe care l-ai primit de la telefon pe care l-ai primit de la Starbucks și mă întreb dacă nu este vorba de o tendință generală în lumea post-Brexit. McDonald's este un, ex- un, este un exemplu clar din acest punct de vedere. După ancheta uh, demarată, McDonald's și-a mutat uh, sediul uh, din uh, Britania în Luxemburg și apoi în uh, Delaware. A deschis birouri în Regatul Unit uh, care se ocupă de drepturile de autor, de breveturile uh, deținute. Deci este greu să nu credem că Brexitul nu a avut nicio implicație asupra deciziilor luate de această companie. Există și alte companii care au fost examinate în trecut, Fiat Chrysler, Starbucks, Amazon, Apple, deci auzim foarte multe despre instituții financiare care au decis să-și mute uh, sediul din City of London în alte uh, țări europene, însă când discutăm despre multinaționale, tendința este inversă. Deci mă întreb și mă adresez uh, celor două invitate. Considerați că există o intenție clară a multinaționalilor să își extindă prezența în Marea Britanie ca urmare a Brexitului. Apoi, în ceea ce privește Isle, uh, Isle of Man, de exemplu, există acorduri uh, încheiate care permit uh, Isle of Man să fie de fapt un paradis uh, fiscal, primește o finanțare uh, imensă din partea guvernului de la Londra și modul în care sunt cheltuiți acești bani este destul de secret. Poate puteți să ne uh, explicați cum funcționează acest sistem uh, din uh, Regatul Unit în relațiile cu Isle of Man. Cred că chestiunile amintite de, dum- de dumneavoastră nu au nicio legătură specifică cu Brexitul. Ele ar exista și dacă Regatul Unit rămâne în Uniunea Europeană. Și ceea ce cred că trebuie să facem este să îmbunătățim uh, transparența, să avem o mai bună raportare pe fiecare țar, uh, țară în parte, să Um, avem un sistem uh, care funcționează de repartizare a veniturilor fiscale în funcție de activități și așa mai departe. Dacă Marea Britanie ar rămâne în Uniunea Europeană, cred că în continuare ne-am confruntat cu această problemă. Anumite companii aleg să, să-și stabilească sediul în uh, Regatul Unit, la fel cum au ales să-și uh, stabilească sediul în Luxemburg, în Irlanda sau în țările de jos. Nu cred că ar apărea o o situație diferită în urma Brexitului. În ceea ce privește Isle of Man, aveți dreptate. Această insulă se bucură de un sistem uh, specific. Este o jurisdicție foarte mică. Și nu știu dacă ați vizitat vreodată Isle of Man. Când vă dați jos din avion, primul lucru pe care îl vedeți este centrul de Uh, avioane de mare viteză. Deci, dacă vă dați jos din uh, avion, vă puteți întâlni, de, cu, uh, um, puteți întâlni cu Lewis Hamilton, de exemplu, care a cumpărat un asemenea private jet. Nu știu cât a plătit pe el, însă sub numele unei companii înregistrate în Isle of Man a, și a evitat astfel plata a 3 milioane de e, lire sterline TVA. Isle of Man fiind o insulă cu 80.000 de, de locuitori, o, o jurisdicție mică, nu poate să-și uh, colecteze propriul TVA și Marea Britanie colectează TVA-ul în, în numele acestei insule și în funcție de o formulă prestabilită returnează sumele uh, care ar trebui să revină aceste insule. Această formulă este manipulată pentru a se asigura că uh, o sumă disproporționat de mare din TVA-ul respectiv ajunge uh, înapoi pe această insulă. Deci vă aduc aminte, sunt doar 80.000 de locuitori, mm, este o jurisdicție mică unde de fapt uh, există o um, cotă de impunere pentru societățile comerciale aproape de zero pentru că este subvenționată prin intermediul returnării TVA de către uh, Regatul Unit și astfel Regatul Unit de fapt subvenționează activitățile de paradis fiscal ale acestei jurisdicții frumoase de altfel, dar uh, de dimensiuni foarte mici. În ceea ce privește această tendință unde își stabilesc sediile multinaționalele, este o chestiune mult mai complicată. Uniunea Europeană tot susține că nu este cazul, dar vedem tot mai mult că se întâmplă următoarea situație. Acorduri privind stabilirea dinainte a prețurilor. Sunt acorduri bilaterale. Legile nu sunt foarte clare. Pentru McDonald's nu este foarte clar care sunt taxele pe care ar trebui să le plătească McDonald's. Și aici intervine un asemenea acord. Uh, Uh, explică modul în care țările urmează să interpreteze normele privind stabilirea prețurilor de transfer. Și o corporație se uh, adresează statelor spunând dacă îmi stabilesc, uh, îmi stabilesc reședința aici, care vor, cum vor fi interpretate normele privind stabilirea prețurilor de transfer și în funcție de răspuns se iau aceste decizii. Deci aceste acorduri și faptul că ele sunt secrete sunt o mare problemă. Um, LuxLeaks a expus tocmai asemenea tipuri de acorduri și atunci ne-am dat seama că anumite corporații plătesc mai, plăteau mai puțin de 1% din taxe. Și în contextul acestor relocări a sediilor, Brexitul uh, s-ar putea să exercite presiuni mai mari asupra guvernelor de a încheia asemenea acorduri și eu mă gândesc că orice corporație care intenționează să se mute în Regatul Unit va adresa această întrebare. Care este acordul? Cum arată acordul privind stabilirea viitoare a prețurilor de, de transfer? și cred că ar trebui să existe informații publice despre ce conțin aceste acorduri. Mm, nu prea știm uh, câte acorduri de acest tip există și există și o altă chestiune evidentă, reducerea cotei de impunere pentru societățile comerciale, pentru întreprinderi. Am calculat și am văzut că pe plan global, dacă reducerea cotei de impunere corporațiilor continuă în ritmul de acum, în 2052 cota va ajunge la zero. Deci, um, și de când făcusem calculul respectiv, lucrurile s-au accelerat în acest sens. Deci, cred că ar trebui să refacem calculele. Mulțumesc. Din partea FDD, David Coburn, care sunt sigur că se va referi la competitivitatea în domeniul uh, fiscal. Vă mulțumesc, domnule uh, președinte. Este frumos să văd pe doamna Margaret din nou. Din nou se discută despre Marea Britanie în Comisia Taxe și doamna Margaret, ca o veche socialistă și o eurofanatică, nu cred că reprezintă majoritatea britanicilor. Și în calitate de capitalistul natural al Uniunii Europene din Comisia Taxe, cred că trebuie să vă spun uh, uh, care este realitatea. Marea Britanie va fi mult mai competitivă în domeniul fiscal după Brexit și acesta este, un, este motivul pentru care părăsim Uniunea uh, Europeană. Și în loc să ne plângem uh, vis-a-vis de com- cât de competitiv este regatul uh, unit din punct de vedere fiscal, împreună cu dependențele și teritoriile peste mari, poate ar fi bine să uh, vă alăturați și, noi, și dumneavoastră uh, nouă, pentru că, de fapt, Uniunea Europeană nu este decât un uh, sistem de protecție fiscal dedicat uh, francezilor. Pentru că Uniunea Europeană este o replică la nivel mai mare a sistemului fiscal uh, francez, care nu funcționează în Europa și nu va funcționa nici pe plan european. Uniunea Europeană va da faliment în, în uh, curând. Deutsche Bank, banca lui Goethe, se află de asemenea pe marginea prăpastiei. Și uh, în City of London, să nu uităm că este esențial pentru supraviețuirea băncilor italiene, inclusiv pentru supraviețuirea Deutsche Bank. Și uh, nu v-aș sfătui să lucrați, să vă tăiați singuri uh, craca de sub picioare. În curând, cred că Berlinul și Parisul vor resimți presiunile din partea mediului de afaceri de a încheia un acord cu Marea Britanie. Și dacă nu o să avem un acord, sunt uh, sigur că veți veni și în, uh, ne veți cere disperați un uh, acord. M-am întâlnit cu domnul Barnier într-o întâlnire privată. Nu pot să vă spun ce mi-a spus cu această ocazie, dar ce pot să vă spun este că uh, Constituția um, britanică nu obligă niciun guvern să-și aleagă succesorul. Deci, indiferent de uh, ce veți introduce în uh, acordul de divorț cu Regatul Unit, nu ne puteți obliga să respectăm, pentru că Parlamentul uh, viitor va putea să uh, nu fie de acord. Deci nu puteți să. Dacă mi se pare că trăiți pe altă lume, pentru că nu înțelegeți Constituția britanică. Nici domnul Barnier nu o înțelege, dar dumnealui este uh, francez. Poate ar trebui să însărcinați pe cineva care înțelege chestiunile constituționale să discute cu Marea Britanie. Poate lucrurile ar fi mai bune, nu puteți să ne forțați să, face, să facem nimic. Domnul președinte, poate profitați de prezența invitatelor noastre pentru a, pentru a adresa o întrebare. Da, în dreptul britanic, uh, directorii companiilor sunt obligați de lege să reducă la un minim uh, expunerea fiscală a companiilor private. Și nu este nimic rău în acest sens. Să reduci taxele plătite este un lucru bun. Uh, guvernele risipesc banii, îi aruncă și dacă doriți să aflați ceva din, ace- din acest punct de vedere, examinați, vă rog, guvernele din care a făcut uh, parte doamna uh, Margaret, care, a, care au falimentat uh, Marea uh, Britanie. Este foarte bine ca guvernele să nu aibă uh, atât de, atât de mulți bani să risipească. Um, astfel, acești bani nu ar fi risipiți și pe funcționarii Uniunii Europene, care de altfel nu trebuie să plătească impozite dacă doriți ca Europa să aibă succes, poate nu doriți acest lucru. Well, thank you. If Mrs. Hodge, you, you well, consider, excuse me, consider. Doamna Hodge, uh, spune domnul președinte, îmi cer scuze pentru aceste comentarii. V-am invitat aici în calitate de experți, nu în calitate de... Am adresat o invitație și reprezentanților regatului, uh, Guvernului Regatului Unit, care însă nu au venit doamna Hodge. Ultima dată când l-am văzut pe domnul este în momentul în care am avut o victorie electorală împotriva liderului uh, Partidului Național Britanic, un partid fascist, în anul 2010. Nu doar că l-am învins el ajungând pe cel de-al treilea loc, este vorba de Nick Griffin în circunscripția electorală Barkin, dar l-am învins și în, uh, în alegerile locale, unde partidul respectiv a pierdut toate mandatele pe care le avea. Singurul alt lucru pe care l-aș adăuga dacă ar fi să purtăm o discuție serioasă dacă acest argument, dacă taxele sunt sau nu, afectează sau nu competitivitatea, este o chestiune uh, mult mai complicată. Unii vor dori să se afle într-o piață mai mare, vor uh, decide să se mută într-un loc datorită limbii vorbite, de, datorită um, fusorar. există foarte mulți factori care determină decizia unei companii de unde să-și stabilească uh, sediul. Taxele fiind doar unul dintre acești factori. Singurul lucru care mă întreb eu este dacă acest factor are o influență atât, uh, atât de mare, uh, așa cum cred uh, cei care au demarat această cursă de a reduce cât mai mult cotele de impunere fiscală pentru societățile comerciale. Mulțumesc, domnul Langen. Am două întrebări, vă mulțumesc. Prima dintre ele. Cel mai mare Uh, uh, uh, finanțator al campaniei pentru Brexit a apărut în dosarul Panama cu două companii din Malta prin care își ascunde veniturile în fața autorităților Uh, din Regatul Unit și folosește domeniul, um, cadrul uh, legislativ din Malta în detrimentul contribuabililor britanici. A donat sute de mii de lire sterline campaniei pentru retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Și um, ce, care este părerea dumneavoastră vizită de, această situație și ce a făcut Regatul Unit pentru a rezolva această problemă? Pentru că în ultimii ani nu văd nicio activitate reală din partea guvernului britanic. Și a treia întrebare. Desigur, putem spune că modelul Singapore este unul bun. În anul 2016, ministrul de finanțe din Singapore, cu ocazia unei reuniuni uh, ASEAN, mi-a spus mie și unor colegi, a spus, da, Singapore, 5,5 milioane de locuitori. și există sute, uh, sute de mii de milionari, mai mult de 700 de mii de milionari în moneda locală din Singapore. Și este o contradicție cu afirmațiile lui Corbyn, care spune că banii trebuie să ajungă în buzunarele cetățenilor și uh, mă adresez și colegului nostru. Ce faceți când o să apară exitul de la Brexit? Veți renunța la politică sau ce se va întâmpla atunci? Doriți să răspund aceste întrebări? Poate nu aici în sală. No, no, no, no, no, no, no. Wow, it's a great question, sir. You can do it by... Da, puteți să răspundeți în mod bilateral, vă rog, pentru că nu mai avem foarte mult timp. I think the issue of uh, money. Da, e o problemă foarte importantă asta a banilor folosiți în campania electorală. Nu e vorba doar de bani uh, negri, uh, e vorba și de bani rusești. Mă rog, asta putem discuta altă dată, dar uh, vreau să revin. Regatul Unit după cum spunea doamna Riding, a fost un suport dintotdeauna al registrului public, al proprietarilor. Nu e foarte bine gestionat, dar măcar eh, e o bază de pornire și guvernul britanic recent eh, într-o întrebare eh, parlamentară a scris sau răspunsul a spus că va pune în aplicare cea cincea directivă europeană anti anti-spălare de bani deci noi participăm. Eu am spus că în ce privește uh, dominioanele și teritoriile de peste mări, da, ne vom uh, avea mai multă transparență, ceea ce e foarte bine. Și atunci un model care ar trebui, cred eu, copiat uh, în, uh, și în alte colonii și teritorii îndepărtate uh, care sunt sub jurisdicție europeană. Dar, din păcate, prea des se spune că nu suntem gata să uh, dăm un exemplu. David Cameron, care nu este membru al partidului, partidului meu, când am început uh, to- toată inițiativa asta cu uh, just, just, echitate fiscală, a, a arătat, într-adevăr, capacitatea de leadership și a stimulat uh, lucrările OCDE și chiar îi recunosc acest merit și cred că dacă am făcut progrese până ziua de astăzi, am fost și datorită impulsului uh, său. Acum uh, intervenție spontane. Ana Gomes, dar nu știu... A, uh, nu mai este în sală. Nina Ghila. Mulțumesc, domnule președinte. Margaret, uh, bine ai venit. Aici sunt bine ai venit la Parlamentul European și poți să-ți dai seama că colegii mei sunt răbdători și toleranți, care trebuie să suporte în fiecare zi acest gen de luări de cuvânt. Uh, E chiar rușinos câteodată să fii britanic, dar cred că te-ai ocupat uh, foarte bine de chestiuni legate de Brexit. Știm că guvernul britanic de acum nu ia lucrurile în serios în ce privește evitarea fiscală uh, și munca comisiei dumneavoastră totuși uh, a pornit acel bulgăre care se rostogolește Acum să nu cumva să se inverseze tendința cu Brexitul. Uh, deci uh, Parlamentul are multe de făcut încercând să continue să, pe, acea, pe calea pe care ați început-o. După cum spuneați, e în interesul nostru al tuturor să încercăm să rezolvăm problemele astea. Dar vreau cumva să deviez de la subiect și să te întreb despre Uh, ai spus ceva despre 4% din PIB, sunt bani uh, spălați în regatul unit, ar fi vreo 68 de miliarde din Rusia. Uh, și e o cifră incredibilă. Uh, guvernul spune că, da, uh, după cazul întâmplate în Regatul Unit, uh, va acționa hotărât, însă iată că lucrurile continuă la fel ca până înainte cu acești miliardari ruși. Sunt mulți bani proveniți din corupție la Londra nu știu, mă întreb, faceți ceva, puteți face ceva ca să încercați să rezolvați problema asta, pentru că, într-adevăr, asta este, un, uh, uh, o, este o problemă care erodează sistemul fiscal în întreaga lume, nu doar în Regatul Unit. Deci, nu știu, se dorește într-adevăr să se acționeze împotriva acestei surse de bani Adică Bun, s-a dat această lege împotriva spălării de bani, dar nu știu dacă se și acționează împotriva persoanelor fizice responsabile de aceste manevre. Și va conlucra guvernul cu cu G7, ca să încerce să elimine lacunele care mai există și în ce privește datoria de stat rusă, deci n-am, nu m-am referit neapărat la Brexit, dar oricum cred că sunt întrebări importante. Mulțumesc! Hello! <laughs> And thank you for that question. Da, te salut și eu și mulțumesc pentru întrebări. Mm, să vedem care sunt cifrele pentru că am vorbit despre ruși. Deci, Agenția Națională împotriva infracțiunilor spune că 90 de miliarde pe an uh, Uh, sunt uh, bani, uh, sunt bani proveniți, bani murdari și e cam 4% din PIB și poate că este o cifră care de fapt este mult mai mare. 68 de miliarde provine din, Rus, provin din Rusia și s-au îndreptat banii ăștia spre teritoriile de peste mări, nu în Marea Britanie. E o cifră de șapte ori mai mare decât suma de bani provenită direct de la Uh, din Rusia și care intră în Regatul Unii. Deci utilizez această sumă ca să demonstrez rolul important pe care îl uh, are secretul uh, bancar în aceste paradisuri fiscale în susținerea spălării de bani. Și mai e ceva de spus și anume că eu am spus de la început că toată chestiunea asta... Eu am, am început să mă ocup de evitare fiscală și acum mă ocup mai mult de uh, infracțiunile financiare și spălarea de bani. Uh, chestiuni de genul ăsta. E un întreg spectru și e dificil de uh, făcut bine diferența între aceste fenomene, dar cât despre Rusia, am făcut uh, recent, uh, sunt 85.000 de proprietăți uh, uh, în Marea Britanie, proprietăți ale unor companii uh, cu sediul în paradisuri fiscale. Cred că Transparency International a spus că uh, a făcut un eșantionaj în aceste uh, proprietăți. 4 din 10 sunt uh, proprietăți rusești. Deci, iată, o companie registrată în insulele Virgine Britanice, banii ies din Rusia și intră ilegal în Regatul Unit și apoi, sigur că intră, banii sunt albiți, practic. Da, uh, iată, Westminster, de exemplu, în Westminster unu din, una din 10 din proprietățile din Westminster uh, e proprietatea unei companii care așa are sediu într-un paradis fiscal. E în centrul Londrei. În Chelsea, la fel, o statistică interesantă că peste tot altundeva în Londra electoratul a crescut cu aproximativ 3%, în Kensington, Chelsea a scăzut cu 10%. Cred că unul din motive este că, iată, se cumpără proprietățile astea și oamenii pleacă de acolo, e un mod de a spăla bani. Uh, s-au făcut și lucruri bune, guvernul a introdus da, uh, Transparency International spune că a, își face treabă foarte bună, sunt organizații foarte eficiente de lobby, uh, s-au făcut multe în ce privește confiscarea banilor, că dacă nu se poate explica proveniența banilor, atunci pot fi confiscați până când sunt justifica, sunt uh, justificați ca fiind legitim sau uh, uh, sunt confiscate bunurile provenite din activități ilegale. Sigur că vrem să fim mai deschiși. Guvernul, da, guvernul Cameron, de fapt, a promis un registru public, din nou, cu transparență în legătură cu proprietatea trenurilor. Asta încă în 2015-2016, dar încă nu a fost pusă în aplicare această legislație. Uh, vize, la fel că poți să cumpere așa numita viză de aur, Golden Visa, ca să ai acces la Regatul Unit și ăsta e un alt mod prin care banii din Rusia ajung. Deci sunt, în fine, e o gamă întreagă de hmm, lucruri pe care le examinăm ca să de fenomene pe care le analizăm ca să încercăm să eh, stopăm acest fenomen al spălării de bani. E vorba și de Azerbaijan, nu doar de Rusia. Eh, Consiliul Europei a fost implicat. Apoi, da, Banca Daneză, cu o filială din Estonia, era, utiliza un circuit, iată, s-au scos bani din Banca Națională din Azerbaijan, s-au spălat acolo Ucraina, la fel, un actor important. Deci banii murdari vin de peste tot. Rusia este doar unul din principali actori, dar nu singurul. Da, am uitat să vă întreb, credeți că sunt suficiente resurse în Regatul Unit mm, pentru a contracara fenomenele astea, pentru că s-au făcut reduceri bugetare în Regatul Unit. Nu, răspunsul e că nu. E și ridicol, nu mi-amintesc acum cifra, dar la fiecare uh, inspector fiscal suplimentar ar fi unul din 20, unul din 30, deci fiecare liră Uh, pentru, pentru că, într-adevăr, au redus fondurile, au au, s-au redus astfel și s-a redus și numărul de inspectori. Uh, acum, din nou, n-am cifre exacte, dar vorbim de milioane de noi companii și avem doar șase oameni care uh, trebuie să obțină informații în legătură cu ele, să vadă Uh, ce se întâmplă dacă fiecare companie nou înființată uh, a respectat legea sau nu la înființare și asta se referă și nu doar la autoritățile fiscale, ci și la autoritățile polițienești, uh, agenția de combatere a crimei. Niciuna dintre acestea nu are resurse suficiente, s-a tăiat bugetul, s-a făcut asta neapărat, nu neapărat în mod transparent ne s-a spus uh, că sunt o groază de succese, dar de fapt s-au tăiat fondurile uh, la toate aceste instituții publice. Mulțumesc, spune președintele, cu asta am încheiat primul grup de discuții, mulțumesc celor două invitate, uh, vă mulțumesc pentru informațiile foarte interesante. Sigur că nu se știe ce se va întâmpla după Brexit. Putem doar să sperăm că guvernul Regatului Unit nu va scădea nivelul angajamentelor spre mai multă transparență. Să sperăm că și pe viitor vor urma ceea ce face UE și vor urma uh, evoluțiile din, uh, de pe plan internațional. Avem și coraportor din Danemarca, avem și alții din Danemarca aici. Deci aș, l-aș, căuta, l-aș uh, cita pe filozoful Kierkegaard că Sigur, viața poate fi înțeleasă doar uh, retrospectiv, dar trebuie trăită la viitor. Dar, în fine, uh, vom încerca, sperăm să fie așa cum, uh, cum vrem noi. Uh, acum vă mulțumesc și luăm pauză două minute. Well, dear colleagues, let us, let us start. Da, dragi colegi. Panel. Haideți să începem uh, discuțiile. Avem uh, cel de-al doilea grup de invitați. So the second panel will focus... Așadar, acum ne vom concentra asupra lecțiilor care trebuie învățate de pe urma acordurilor încheiate de UE cu țări terțe mai întâi să vedem cum politicile noastre comerciale pot îmbunătăți lupta împotriva spălării de bani și evaziunii fiscale. În plus, acorduri fiscale semnate de statele membre UE cu țări terțe, mai ales țări în curs de dezvoltare, toate acestea vor fi discutate și aș vrea să urez bun venit doamnei Sandra Galina, director general adjunct la DigiTrade din partea Comisiei Europene Uh, apoi doamnei Hanna reinhold Tramberg, uh, manager pentru politici de taxe și programe la Action Aid Denmark, deci din Danemarca, și sperăm că putem fi, să beneficia și de legătura prin uh, internet, cu o videoconferință cu domnul Eric Mensah, care este președinte al Com- Comitetului ONU de experți pentru cooperare internațională în domeniul fiscal. Foarte bine. Așadar, fiecare invitat va avea 10 minute la dispoziție uh, pentru cuvântarea sa introductivă. Doamna Sandra Galina are cuvântul. Vă rog. Uh, Mulțumesc. Mm, e onoare să fiu aici în această după-amiază. Uh, am ascultat lucruri foarte interesante până acum și mm, poate nu voi consuma 10 minute pentru că cred că sesiunea de întrebări și răspunsuri este mult mai importantă. Uh, pentru noi toți. Întâi de toate vreau să subliniez, să reiterez că lupta împotriva evaziunii uh, și evitării uh, fiscale și spălarea de bani e o prioritate pentru Comisie. Da, am văzut aici o poză cu domnul comisar Moscovici. E foarte bine că l-a spus uh, o poză cu domnul Moscovici, că are un rol de lider aici, apoi uh, guvernanța, sunt, guvernanța întregului proces e la Digitax Sud, colegii mei și DigiJust. e, e foarte bine că pot să fiu aici și să încerc să prezint ce facem noi ca să susținem agenda asta prin politicile comerciale și fiscale. Trebuie să ținem cont când vorbim despre comerț, în primul rând, de faptul că e un fenomen global. Și atunci, sigur, sunt întrebat așa, poate naiv, și soluțiile trebuie să fie globale. Adică și dacă am face o cruciadă bilaterală cu, cu fiecare țară în parte, la urma urmei, uh, întotdeauna uh, vor, vor fi fenomene negative care ne vor scăpa de sub control. Deci lupta e globală. Și atunci, E important să reamintim asta pentru că multe din instrumentele care funcționează în acest uh, moment sunt multilaterale și globale și atunci capacitatea de a ne deplasa într-o dimensiune bilaterală e limitată. Cred că e important să menționez că oricum uh, acordurile încheiate din 2008 și până acum, acordurile de liber schimb, Eh, cuprind și o parte politică, dar avem un acord, cadru, acord de asociere care însoțesc acordul de liber schimb, avem și eh, prevederi legate de ceea ce ne interesează noi. Acum, în ce privește eh, strict acordul de liber schimb, mă voi concentra asupra clauzelor care însoțesc serviciile financiare și angajamentele. Când e vorba de acestea, din urmă, uh, avem uh, exprimat foarte clar lucrul, faptul că uh, părțile vor face eforturi ca să implementeze standardele internaționale în ce privește lupta împotriva eludării și evaziunii fiscale. Deci, uh, acolo se reflectă uh, ceea ce este exprimat uh, pe mai larg în acordul de asociere și aș dori să mai spun doar că aceste standarde internaționale uh, poate că vă sunt foarte bine cunoscute, sunt închete sub egida OCDE. E foarte interesant, important să uh, știm că pot avea natură multiplă și e foarte bine că cineva de la ONU este aici uh, și va vorbi mai târziu, mă rog, prin legătura video. Apoi, vreau să uh, mai subliniez un concept important. Deci, o problemă globală are nevoie de soluții globale, apoi, în al doilea rând, lucrul la care susțin că este cel mai, unul din cele mai importante în acordurile de liber schimb și anume că avem nevoie de spațiu politic în toate acordurile noastre, de nu e vorba doar uh, de partea generală, ci este înscris în acord uh, și anume prevederi care mm, păi este, o, este vorba de fapt o excep, de o excepție care ne lasă libertatea de a acționa în ce privește cu aceste uh, companii. Bun. Poate că nu vă spun exact ce se poate face în mod activ, dar vă spun că e foarte important să, uh, să uh, în fine, exploatăm negocierea acest spațiu uh, politic, pentru că dacă îl negociezi într-un acord bilateral, poate că nu ai atâta, atâtea beneficii. Deci e foarte important să păstrăm această libertate ca să ne impunem direcția dorită. Și aceste două concepte sunt foarte importante pentru mine. Mai este un al treilea element la care vreau să mă refer. Și acum și gândindu-mă la ce citeam eu despre activitatea comisiei dumneavoastră, că există o percepție nu neapărat corectă, că în fine, cu cât mai mult comerț, cu atât mai multă corupție. Asta dacă nu sunt reglementate lucrurile prin un acord de liber schimb, dar printr-un astfel de acord noi oferim mai multă transparență, mai multă responsabilitate, uh, toate activitățile comerciale astfel sunt mai bine monitorizate, deci vrem să luptăm împotriva acestui silogism care nu este neapărat uh, adevărat. Deci cu aceste trei elemente uh, vreau să mă opresc uh, și să dau cuvântul celorlalți invitați pentru că va fi mai important pentru mine să vă răspund clar la întrebări decât să fac un expozeu foarte estufos în legătură cu ce facem noi. După cum spuneam, suntem pe deplin angajați în acordul de liber schimb, încercăm ca uh, ele să conțină acele prevederi care să fie uh, de competența statelor membre și ale a Comisiei și în partea politică a acordurilor. Acolo, într-adevăr, găsim versiuni mai extinse care intră inclusiv în domeniul cooperării uh, pentru a combate evaziunea și eludarea fiscală. Mulțumesc! Mulțumesc acum, doamna Trenberg, vă rog. Thank you very much.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 În, lumina acestui fapt, la nivelul comunitar, uh, trebuie să ținem cont și de asistența pentru uh, dezvoltare. Deci uh, există un dosar cu evaluarea de impact și în acest sens evaluarea de impact facilitată de către raportarea pe țară este un exercițiu bun, chiar dacă nu este perfect, și uh, credem că această adoptare de către toate statele din lume ar fi una dintre cele mai bune acțiuni imediate pe care Uniunea Europeană le-ar putea întreprinde pentru a susține statele în dezvoltare, pentru a ne întoarce la uh, instrumentele bilaterale. Acestea reprezintă un anumit progres, anumite oportunități aceste mecanisme sunt riscante pentru statele în dezvoltare, însă clauzele antiabuz pot să uh, ajute ca aceste tratate fiscale să nu fie uh, supuse riscului de abuz. Uh, bineînțeles că nu este vorba aici de uh, dreptul de impozitare care trebuie să fie discutate separat. Uh, deci nu trebuie să existe presiuni din partea Uniunii Europene, ceea ce ni se pare inacceptabil este ca Uniunea Europeană să impună propriile criterii, uh, punând presiune asupra statelor în dezvoltare pentru a uh, se angaja în sensul unei reforme care nu se potrivește neapărat cu necesitățile lor. Ce ar trebui să facă statele membre ale UE? Eh, ar trebui să întreprindă o analiză și să revizuiască și să renegocieze tratatele fiscale acolo unde este necesar, să adopte modelul ONU de tratat ca eh, model minim și nu cel al OCDE ceea ce înseamnă că uh, să pub- facă publice obiectivele guvernamentale, să publice proiectele de tratat înainte de semnarea acestora și înainte de a semna uh, evaluarea de impact uh, trebuie să fie public, publică. Uh, impactul asupra pierderilor de venituri ar trebui să fie publicat la fiecare 5 ani și uh, dacă trebuie să se acționeze în alt sens, să se întâmple acest lucru. Să, uh, de asemenea, să lase statele în dezvoltare să se hotărască fără presiuni și uh, noi am încuraja o comisie permanentă în legătură cu materiile fiscale și, uh, de asemenea, acorduri de schimb de informații și adoptarea raportării pe țară. Vă mulțumesc! Thank you very much. No. Mulțumim. Iar acum uh, domnul uh, Mensa în direct din Paris, de la Biroul Reprezentanței Uniunii Europene. Vă mulțumesc și mulțumesc și Comisiei Tax 3 pentru această oportunitate de a împărtăși uh, părerea mea în legătură cu efectele asupra uh, acestor măsuri asupra spălării de bani, evitării fiscale. Since learned from the African perspective, calitatea uh, sunetului nu permite, din păcate, interpretarea. Some particular instances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 be equal participants in the development of the rules of international taxation and not mere consumers whose views are sought merely for the appearance of broad consultation. Uh, I think I'll end here. Thank you very much. Thank you very much. Now we open the Vă mulțumesc foarte mult. Deschidem discuția membrilor. Fiecare membru al comisiei va avea la dispoziție o perioadă de 5 minute, un minut dedicat întrebărilor și 4 minute răspunsurilor. Și primul este raportorul Iepe Cofod. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și invitațiilor pentru prezentările lor. Aș dori să-l întreb pe Eric de la bun început următoarele. Analiza făcută din Ghana despre modul în care aceste tratate fiscale facilitează uh, spălarea de bani. Ar fi informații foarte utile pentru uh, noi, ar fi extraordinar dacă ai putea să ni le trimiți și nouă. Și întrebarea mea, sau o, o învățătură cheie în urma activității noastre este că complexitatea convențiilor, tratatelor fiscale este în sine un factor al evitării uh, plății taxelor, a evaziunii fiscale. Pentru că acest, uh, acest grad de de complexitate ajută evaziunea fiscală și aș dori să intră pe invitații noștri. Este uh, realist să luptăm împotriva acestor fenomene în uh, cadrul, uh, pornind de la cadrul uh, actual sau avem nevoie de o abordare mai realistă care să implică renegocierea tratatelor fiscale existente și dacă ar trebui să facem acest lucru, atunci ar trebui să folosim un alt model, nu modelul uh, tratatelor fiscale oferit de OECD și aș dori să știu care este și părerea Comisiei vis-a-vis de această chestiune. Și de asemenea, la un nivel tehnic, mă adresez Comisiei, dar și celorlalți invitați, considerați că Uniunea Europeană și statele membre ale Uniunii Europene fac suficient pentru a ajuta în mod special statele în curs de dezvoltare să-și construiască capacitățile necesare pentru a um, descoperi, ancheta, uh, investi- investiga asemenea structuri fiscale. Știm care sunt uh, problemele cu care ne confruntăm și există exemple care ne demonstrează că nu există capacități suficiente în acest sens. Mulțumesc. La cuvântul comisiei, doamna Galina. Este interesant faptul că ați uh, adresat această întrebare legată de capacități, pentru că în trecut m-am ocupat și de continentul african. Am făcut multe din acest punct de vedere și aș uh, apăra ce, atât ce a făcut Comisia cât și statele membre din acest punct de vedere, pentru că atunci când discutăm despre cooperare și Comisia și statele membre sunt implicate. Însă, după cum ați spus, capacitatea nu apare uh, peste noapte în urma unor uh, câteva acțiuni care uh, îmbunătățesc reacția unor uh, persoane la anumite probleme. Experiența pe care o am și din agenda uh, responsabilității sociale a corporațiilor îmi arată că este o chestiune uh, diseminată peste tot. Nu cred că există scurtături care să ne poată ajuta până la urmă suveranitatea și responsabilitatea uh, revină guvernelor din țările respective. Și din ce am auzit din partea Hanei, m-am ocupat și eu de Bang- Bangladesh o perioadă lungă de timp. Nu putem să ne înlocuim, să ne punem în locul uh, guvernelor respective. M-aș opri aici, nu v-aș da detalii suplimentare, însă uh, construirea unor capacități într-un mod exogen nu este suficient. Uh, toate aceste chestiuni trebuie să fie internalizate, asumate, înțelese de uh, partenerii noștri. Uh, înțelegem faptul că avem și noi propriile limitări, că am putea să facem mai mult, însă există o limită a um, inundării cu bani în speranța de a rezolva anumite probleme. În rest, cred că uh, um, Hana, uh, restul chestiunilor țin de mandatul uh, Hanei, dar uh, tratatele fiscale sunt uh, um, făpturii foarte complicate și diavolul se ascunde, se ascunde uneori în uh, detalii. Trebuie să vedem, poate um, sunt, preg, sunt pregătiți țintite anumite persoane până la un nivel uh, suficient, dar rămâne de văzut dacă persoanele respective rămân în țara respectivă sau nu. Cred că avem nevoie de o abordare cuprinzătoare a acestei chestiuni foarte complexe. Doamna Tranberg. Vă mulțumesc pentru această întrebare. Din punctul de vedere al capacităților, statele membre fac uh, multe, poate pot face chiar și mai multe chestiuni și este unul din detaliile, detaliile care doream să mă refer. Folosirea modelului ONU sau al modelului OCDE, există și alte uh, modele care pot fi folosite. Uh, modelul OCDE a fost folosit inițial și îmi cer scuze că vorbesc mult prea rapid, dar sunt foarte pasionată de acest subiect. Deci există tratate bilaterale, care sunt negociate la nivel bilateral, drept urmare, o țară. Și mă refer la propria mea țară, Danemarca. Și știu că Eric are experiență când vine vorba de negocierea unui tratat semnat de Ghana cu Danemarca, cred. Și am fi putut să renunțăm la modelul OCDE, să fi folosit uh, modelul Națiunilor Unite ca punct de plecare. Este o alegere pe care o, o poate face oricine. Putem alege să pornim negocierile de la modelul ONU, nu neapărat de la cel OCDE. Și o altă chestiune să ne asigurăm că facem o analiză a efectelor secundare înainte de a semna un tratat asemenea tratate sunt, nego- sunt negociate în secret pentru a ne asigura că sect- sectorul privat nu se implică în aceste, uh, în aceste negocieri. Eu aș susține că transparența ar fi mai bună, însă problema este că dacă tratatele sunt semnate fără o asemenea analiză pentru a înțelege care sunt consecințele ulterioare, s-ar putea să apară nu doar consecințe economice, dar și consecințe sociale și alte tipuri de consecințe. Și dacă în țara respectivă se colectează mai puține taxe, dacă se construiesc mai puține spitale și așa mai departe, este evident că pot apărea și alte consecințe dacă reducem baza de impunere într-o țară. Acest lucru va avea consecințe și toate aceste consecințe în acest moment consider că nu sunt suficient de bine uh, examinate. Deci avem nevoie de această analiză înainte semnării unor asemenea uh, tratate și apoi tot trebuie să revenim la aceste tratate pentru că poate pe, peste 5 ani lucrurile se vor fi schimbat și atunci trebuie să vedem care sunt consecințele tratatului semnat dacă s-au schimbat anumite chestiuni și dacă nu cumva trebuie modificat tratatul fiscal respectiv și uh, ar trebui purtat un dialog în acest sens uh, la un nivel bilateral și nu este vorba doar de responsabilitatea statelor, ar trebui să fie purtat un dialog cu statele cu care a fost uh, semnat uh, tratatul respectiv. Mulțumesc, domnul Mensa, vă rog uh, răspunsuri uh, succinte. I agree with the issue of capacity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 Mulțumesc. Aveam trei întrebări și aș uh, ruga ca intervenția reprezentantului ONU să ne, să ne fie trimis să înscris, cum cerea și IEPE, pentru că n-am putut uh, să beneficiem de interpretare uh, la transmisia pe internet. Deci, întrebări către doamna Transberg. Am înțeles că lista neagră a Uniunii Europene uh, are o influență negativă față de țările în curs de dezvoltare. Nu știu, vreau să înțeleg mai bine. Când Uniunea Europeană a publicat lista, a adus prejudiciu unei din aceste țări, dar nu înțeleg din ce motiv. Asta ar fi prima întrebare. Și a doua, către reprezentanta Comisiei, când uh, ei negociază acorduri cu țări, să spunem, în curs de dezvoltare, mă rog, țări africane, să zicem, sau din America Centrală, ce fel de clauze de mm, acorduri fiscale, de colaborare fiscală uh, sunt acolo, cele OCDE sau cele ale ONU? Și bun, aceste țări au o poziție mai slabă la negocieri. Din ce motiv noi, în acordurile noastre, noi europenii, nu stabilim noi clauze care să evite apariția acestor uh, daune și prejudicii despre care vorbește doamna Transberg? în legătură cu ceea ce au de pierdut aceste țări încheind acorduri cu Europa. De ce nu facem noi uh, ceea ce e de făcut, introducând aceste clauze care să permită să se evite aceste pierderi de venituri fiscale în țările respective? Și a treia întrebare, când încheiem acorduri comerciale cu țările în curs de dezvoltare? Nu, spune vorbitor, cu țările dezvoltate, cum ar fi Japonia, Canada, Mexic, Asta doar în ultimii doi ani au fost încheiate. Deci, sunt uh, în ce privește domeniul fiscal, ne asigurăm într-adevăr că uh, în colaborarea fiscală cu aceste țări uh, e spațiu destul pentru a avea de plină transparență, pentru a evita apariția de fraude fiscale, fie la noi, fie la ei. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul Mensah! Thank you very much, Chair.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 Vă mulțumesc. În cierto sens. Mulțumesc în limba spaniolă. Mulțumesc pentru întrebare, pentru că vreau să încerc să clarific lucrurile ce privește și privește aceste clauze de cooperare, nu neapărat uh, se regăsește în acordul propriu-zis, în acordul de liber schimb, ci e vorba de cadrul politic, acel acord cadru. Cu Mercosur vorbim de acord uh, de asociere. Da. Ce răspunsul mai corect ar fi că sunt standarde ONU și standarde OCDE. Nu e un amestec. Într-un anumit mod e vorba de ceea ce înseamnă de combaterea evitării fiscale și eludării fiscale. Ce privește spălarea de bani, cu acordul cu Mexicul, de exemplu, în partea legată de acordul de liber schimb, am pus ceva care era mai apropiat de achiul nostru. Am spus asta spun asta ca să explicăm că nu ne ține, nu, nu, nu respectăm doar o formulă. Lucrurile sunt mai complicate, formulele sunt mai complicate. E util de știut și că Dincolo de aceste clauze și dispozitive care sunt negociate, nici măcar de DigiTrade, că sunt mai importante, sunt artilerie mai grea, ca să spun așa, de, în partea de comerț și de aceea am spus că chiar uh, dacă este indirect, partea de comerț contribuie, pentru că întotdeauna avem capitolul transparență. Și în acest capitol sunt multe lucruri care se pot utiliza, de aceea uh, multe lucruri, multe dintre la care s-a referit Hana, de exemplu, nu se știe, lucrurile sunt obscure, dar întotdeauna există o formă de a ajunge la transparență. Să ne întoarcem la ce se spunea și Eric a spus foarte bine, guvernul este cel care trebuie să, fie, să informeze și de multe ori Poate că un funcționar guvernamental este cel care nu vrea transparență. Bine, nu spun mai multe. Și, într-un fel, acordurile comerciale sunt o agendă care permite, facilitează uh, să ajungem la transparență, nu neapărat o dispoziție specifică de cooperare în materie fiscală. Bun, sper că am clarificat puțin lucrurile cu accent sud-american, dar în fine. Okay, thank you. Would you, would you like to, to comment? Vă mulțumesc, doriți să interveniți și dumneavoastră, vă rog. Întrebarea pe care mi-ați uh, adresat-o se, ref- se referea la lista neagră cu paradisurile fiscale. Poate am mers prea repede cu explicația mea, dar există anumite criterii care uh, fac ca o țară să fie scoasă de pe lista neagră, respectarea criteriilor BEPS, de exemplu. Uh, Uh, ești forțat să îți asumi standardele BEPS dacă nu dorești să ajungi pe lista neagră și nicio țară nu dorește să ajungă pe lista respectivă. Deci există această portiță um, prin care se poate ajunge pe această listă. Mulțumesc, Matt Carty, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și oratorilor pentru prezentările lor. Eu Aș dori să menționez în fața Comisiei că grupul nostru politic GUE NGL a lansat un nou studiu astăzi care se ocupă de uh, impactul tratatelor fiscale ale Uniunii Europene asupra țărilor în curs de dezvoltare și aș încuraja pe colegi să uh, citească acest raport care va fi um, diseminat după această reuniune. Cred că aceste uh, taxe uh, fiscale au avut uh, un impact mult mai mare asupra țărilor în curs de dezvoltare. Deci v-aș ruga să citiți acest studiu, să vedeți și care sunt recomandările formulate în el. Întrebările oratorilor se, se referă la uh, instrumentul multilateral uh, din partea din OCDE. Am repetat uh, de mai multe ori și în comisia noastră și în comisia PANA despre modul în care modelul dublu irlandez uh, există în continuare. Uh, o multinațională din Statele Unite ale Americii a creat o asemenea structură multilaterală din, în iunie, în iunie acest an, după reforma fiscală din Statele Unite ale Americii. Sper că prin această abordare multilaterală, multinaționale nu vor mai putea să folosească asemenea tehnici de evaziune fiscală. Însă acest raport, studiul pe care vi-l uh, menționam, ne arată că nu se va întâmpla acest lucru. De fapt, Uh, Irlanda și-a permis, a spus că nu va participa la articolul 12 din uh, uh, instrumentul multilateral de la de când vine vorba de reședința permanentă și care este importanța acestei opțiuni a Irlandei, luate de Irlanda. Doamna Tranberg, vă rog. Vă mulțumesc pentru această întrebare reședința permanentă este o chestiune cheie în tratatele fiscale și este una și o altă problemă este uh, nepotrivirea între toate aceste lucruri. Există definiții diferite când vine vorba de reședința uh, permanentă. Am văzut acest lucru și în cazul McDonald's. Țări diferite definesc în mod uh, diferit ce înseamnă reședință permanentă care sunt criteriile care trebuie să fie respectate. Și dacă optezi să nu uh, respecti un articol, cu cât există mai multe asemenea opțiuni, cu atât uh, devine clar că se înmulțesc uh, posibilitățile de nepotriviri. Pe de altă parte, țările în curs de dezvoltare trebuie să fie foarte atente care sunt articole la care se angajează. În legătură cu articolul 12, eu nu sunt sigură la ce vă referiți.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 and be sure they understand what they're getting into before they uh, enter into the MLI. Thank you. Thank you. Ana Gomes. Mulțumesc, Ana Gomes. Mi s-a părut uh, interesantă explicația dumneavoastră, doamnă Galina, pentru că deseori am adresat această întrebare, domnule comisar Malmström, uh, acorduri de liber schimb, TTIP, EU-ul reprezintă uh, investiții și de ce reglementarea investițiilor prin, prin intermediul uh, taxărilor lipsea. Așa cum nu este o chestiune prezentă în CETA sau în acordul de liber schimb cu Japonia. Am putea spune că cei din lumea a treia nu au suficiente capacități administrative, dar noi avem aceste capacități administrative și am decis să nu facem acest lucru pentru că suntem captivi ai acestei industrii care recurge la activități de spălare, de spălare de bani și așa mai departe. Cele patru mari firme de consultanță sfătuiesc comisia, redactă cum trebuie să fie redactate tratatele fiscale și așa mai departe. Eu cred că a venit vremea să ne trezim oamenii, uh, eurodeputații, funcționarii serioși nu trebuie să mai uh, accepte acest uh, sistem. Aș dori să vă spun că ieri a fost o zi bună pentru o țară pe care o cunosc, uh, Angola. Fiul unui cleptocrat, Dos Santos, a fost arestat pentru o schemă de a scoate 500 de milioane de euro din țară printr-un fond Uh, suveran în cooperare cu uh, Elveția și autoritățile din Elveția au cooperat îndeaproape cu firma de consultanță KPMG care a permis, a facilitat această schimă și britanicii se pare că nu, nu au cooperat atât de mult a existat uh, totuși o instanță care a blocat repatrierea acestor bani. Și mă întreb Uh, Națiunile Unite, prin uh, programul de dezvoltare, femeiul care ar fi trebuit să asiste guvernul din Angola, nu ar fi trebuit să-l ajute să recupereze aceste active. Sunt milioane de euro care se află aici în uh, Bruxelles și mă întreb dacă cineva consiliază gu- guvernul angolez pentru a recupera acești bani și pentru a ne asigura că o asemenea schemă nu se mai poate uh, întâmpla din nou. Deci aș dori să vă întreb uh, care este părerea dumneavoastră vis-a-vis de această lege de repatriere a uh, banilor care unii consideră că va funcționa, alții că tocmai va permite noi scheme de spălare de bani în Angola. Deci, de ce toate aceste lucruri se desfășoară la nivelul de experți, astfel încât nimeni nu știe că există? De ce Națiunile Unite nu organizează conferințe public, uh, publice când vine vorba de acțiunile guvernului din Angola legate de, de fiscale? Uh, spun acest lucru pentru că am înmânat o scrisoare în acest sens domnului Gutierrez data trecută când a vizitat Parlamentul European și nu am primit niciun răspuns până acum și, domnule Mensa, vă întreb pentru că sunteți activ în acest domeniu. Care este percepția dumneavoastră? Există voința politică la nivelul Națiunilor Unite de a promova aceste chestiuni, mai ales în condițiile în care, după criza financiară din 2008, atât de mulți cetățeni au cerut acțiuni în acest sens pentru a îmbunătăți situația bugetelor naționale? Mulțumesc, domnule Mensa. Aveți ocazia să apărați Națiunile Unite. And, and with respect to the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 you. Well, any other speakers from the committee that... Dacă cineva, vreun membru al comisiei noastre dorește să mai pună o întrebare, dacă nu, mulțumim uh, frumos tuturor uh, invitațiilor. Mulțumim pentru că ne-ați răspuns uh, întrebărilor. Și cu asta încheiem partea aceasta a reuniunii și întreb dacă ajungi la diverse, dacă este vreun punct de discutat la diverse, se pare că nu e cazul. Anul doar că următoarea reuniune va avea loc pe 1 octombrie, după amiază la Strasbourg. Și cu asta am încheiat. Vă mulțumim pentru atenție.